Pan Przewodniczący! Good afternoon. I'm sorry for... Bună ziua, doamnelor și domnilor. Îmi cer scuze pentru această întârziere, dar am avut o problemă de natură procedurală. După cum știți, PPE-ul a făcut o cerere cu privire la dezbaterea Guantanamo și programarea acesteia. Acum se reia ședința și am uh, primit o cerere din partea domnului Borghezio pentru o declarație personală. Așa că începem această sesiune cu o declarație personală a domnului Borghezio. The floor is yours. Grazie, signor Presidente. Poftiți, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Am trimis în această dimineață o scrisoare președintelui Parlamentului, domnului Schulz. M-am referit la ceea ce s-a spus uh, luni la plenară Și vreau să spun că um, și vreau să spun pe această cale că eu am avut o intervenție satirică luni și îmi cer scuze dacă cineva s-a simțit ofensat. Nu știu în ce măsură a fost uh, uh, ofensator uh, față de o persoană de culoare. Nu am vrut, chiar nu am vrut să supăr pe nimeni și îmi pare sincer rău de ceea ce s-a întâmplat luni și de sentimentele care au fost stârnite. De fapt, eu am vrut să formulez intervenția mea într-o manieră satirică uh, am făcut o afirmație și în legătură cu uh, politica de migrație și era și doamna ministru de față. Ar vrea să-mi retrag totuși declarația pentru că s-a înțeles greșit. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, domnule Borghețiu. Permiteți-mi să vă informez că am primit o cerere din partea grupului PPE în baza regulii 177 cu 1 din regulamentul de procedură pentru a uh, elimina dezbaterea pe Guantanamo din uh, ziua de joi după amiaza. Domnul Salafranca vrea să spună ceva. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, am prezentat subiectul în ă, numele grupului meu politic pe 18 aprilie.